acolo, a mers la Oxford, la fabrica mică de acolo, să spună, da, știu ce se va întâmpla dacă nu există un, bre- dacă nu există un Brexit fără acord, dar eu mi-l doresc atât de mult încât nu îmi pasă deloc de locurile dumneavoastră de muncă. A făcut el acest lucru, așa ar fi fost normal, cred. A vorbit el cu Liam Fox, Doctorul Liam Fox a spus vreodată când am spus că va fi cea mai ușoară, cel mai ușor acord din, comercial din uh, istorie, de fapt iată că e mult mai complicat decât tot ceea ce am propus, propus eu înainte de referendum. Boris Johnson a mers în spitale în Marea Britanie, a mers la ei, la doctor, la asistente și să le spună v-am promis peste 350 de milioane în plus, dar iată că nu pot să mi îndeplinesc promisiunea. Au făcut toți acești aceștia, toate aceste lucruri, cred că ar fi nevoie de mai multă modestitate și onestitate de pe ambele părți ca să depășim acest impas. Cred, de asemenea, tocmai făceam trimitere la un raport din guvernul din Regatul Unit, publicat în noiembrie anul trecut. Un raport în care se spunea că dacă există un Brexit fără acord, acesta ar costa 9,3% din creșterea economică. Sunteți dispuși să plătiți acest preț? Îi întreb pe cei care își doresc Brexitul din această parte a sălii. Sunteți dispuși să plătiți un asemenea preț, să sacrificați toate aceste locuri de muncă pentru acest vis pe care îl aveți numit suveranitate? Ce vă va aduce această suveranitate? Mr. Coburn. Mr. Președinta, domnule Coburn, vă rog, îmi permiteți să spun ceva, domnule Coburn, dumneavoastră și cu mine avem o relație specială. Eu sunt specială și nu știu ce sunteți dumneavoastră, dar vă rog să nu întrerupeți. Și știu și doamna Atkinson mai are câte ceva cu mine câteodată, vă rog, ascultați cu respect. Probabil nu sunteți de acord, dar ascultați și poate învățați. Doamnă președinte, l-am ascultat pe domnul Cobor. Ne spune că libertatea e mai importantă. Atunci aveți curaj, mergeți la Sunderland, vor, vorbiți cu muncitorii din fabricile Nissan, vorbiți cu muncitorii de la Oxford, vorbiți cu toți acelea și spuneți libertate, așa numita mea libertate, e mai importantă decât locul vostru de muncă. Aveți curajul să faceți așa, domnule, și mergeți și în Irlanda. Și Mergeți într-un loc în care din 1989 e pace, violența a dispărut și spuneți-le oamenilor de acolo, spuneți-lor visul meu e mai important decât liniștea dumneavoastră, visul meu e mai important și voi accepta o frontieră dură dacă reușesc să am acest Brexit fără acord. Aveți curajul acesta. Întotdeauna aud următoarele. Dumneavoastră cunoașteți cuvântul 16,1 milioane? E o cifră pe care nu am auzit-o menționată. Am auzit doar 17,4 milioane, dar 16,1 milioane sunt de asemenea cetățenii, cetățeni britanici care au votat să rămână. Aceștia nu au dispărut. Oare esența democrației europene nu este să respectăm și poziția minorităților din, statelor, din statele noastre? Oare esența democrației nu este să încercăm să creăm legături și să avem soluții pe care să le accepte majoritatea oamenilor din societățile noastre? Nu acesta ar trebui să fie următorul pas pe care să-l facem? și ca lucrurile să fie foarte clare. De ce Comisia are o poziție atât de fermă în ceea ce privește integritatea pieței interne? De ce spunem pur și simplu, haideți să avem granițe deschise? Și vă dau un exemplu. Dacă dintr-un anumit motiv Regatul Unit s-ar decide să aibă un acord comercial cu SUA în termenii lor și apoi ce s-ar întâmpla în ce fel de carne de pui ar ajunge în Uniunea Europeană. Noi nu am putea să facem niciun în Regatul Unit și noi nu am putea să-i protejăm pe cetățenii de acolo pentru că nu ar mai exista controle. De aceea trebuie întotdeauna să protejăm integritatea pieței interne și am încercat să facem tot ce ne-a stat în putință, am depus toate eforturile și nu pot decât să uh, fiu decât să laud pe Michel Barnier. Noi am încercat să reconciliem liniile roșii ale Teresei mei, solicitările, cu datoria noastră fermă de a proteja Uniunea Europeană și integritatea pieței interne. Acest acord de retragere e cea mai bună soluție și singura soluție posibilă pentru această dilemă și sper că e un lucru care va fi bine înțeles. E o poziție pe care Comisia Europeană o apără în numele dumneavoastră. Majoritatea dintre dumneavoastră din Parlament ne sprijiniți și noi vom continua așa, vom continua continua să apărăm interesele cetățenilor britanici, fie că cetățenilor fie că locuiesc pe continentul pe continent sau în Regatul Unit. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc. Mulțumim. Mulțumim, domnule vicepreședinte Timmermans. Doamna Ciot, acum în numele Consiliului. Doamna președinte, stimați eurodeputați, domnilor și domnilor, vă mulțumesc pentru observațiile și comentariile dumneavoastră. Am să informez pe președintele Consiliului European în consecință, pentru că e limpede că Brexitul e o temă presantă pentru liderii europeni săptămâna viitoare. Va fi foarte important să ne ocupăm și de provocările strategice care ne vor defini viitorul comun în anii care vin și în acest spirit diferitele teme pe care le-ați propus astăzi vor face parte din agenda noastră strategică. Summitul informat de la Sibiu va fi de asemenea un moment cheie pentru a discuta și pentru a uh, formula agenda pe termen lung. Încă o dată vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, doamnă Ciot. Dezbaterea este acum închisă. Bună ziua. Deschidem acum sesiunea de votare. Vă rog să luați loc. Prego. Dear colleagues, over one year ago. Dragi colegi, în urmă cu uh, un, peste un an am uh, adoptat o poziție în legătură cu dubla utilizare care să um, restrângă exportul um, către dictaturi și să restrică, restrângă um, comerțul cu um, exportul cu software uh, criptat pentru a uh, pune capăt abuzul de drepturilor omului. Uh, în Africa și Orientul Mijlociu apar dictaturi noi și uh, China și alte state devin tot mai opresive. Jamal Khashoggi este unul, doar unul dintre jurnaliștii care au avut de suferit. A fost, acesta a fost desmembrat și făcut să dispară de către Arabia Saudită. și multe alte crime au fost posibile până acum. Noi am decis că Uniunea Europeană nu poate să mai participe la acest proces din motive de securitate și morale. Trebuie să-i protejăm pe oamenii de pe planetă care doresc să își îmbunătățească societățile, care spun adevărul în fața puterii și care doresc să trăiască în libertate și siguranță. Ne luptăm pentru a ne proteja valorile. Consiliul European uh, nu este de acord cu acest lucru și a refuzat să adopte o poziție comună pentru a um, schimba lucrurile. A fost mai ales o schimbare de ultim moment a însuși domnului Macron, cea care ne-a schimbat. Franța, um, Marea Britanie, Finlanda și alte state membre uh, consideră că companiile europene trebuie să fie complici la aceste crime și trebuie să facă și ceva profit pe lângă. Fac apel la Consiliu să asculte toate ONG-urile, Comisia și Parlamentul European și să pună valorile înaintea profitului. Și acum, haideți să votăm și um, uh, alte, uh, această chestiune și alte chestiuni care să ne uh, protejeze în fața agresivului uh, dur. Mulțumesc. Domnule Buchner, ați putut vorbi despre acordul dumneavoastră. Votăm prin apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Raportul Mihailova, un vot unic prin apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Raportul Zdroievski. Vot prin apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Zlotovski, raportul Zlotovski. Încă o dată vot prin apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Raportul Fotiga, apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Un alt raport al domnei Fotiga, UE-Afganistan, acordul de cooperare. Amendamentul 1, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Aliniatul 48. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Haideți să verificăm electronic. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Vot prin apel nominal pe întreaga rezoluție. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Raportul Macovei. Vot prin apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Raportul Vautmans. în legătură cu uh, mandatul reprezentanților speciali, nu uh, am comentarii scrise, deci uh, articolul 113 alinatul 6, recomandarea se adoptă, pentru că nu sunt alte chestiuni. Raportul Lochegard, prin apel nominal, votul este deschis, votul este închis. Se adoptă. Prima lectură a Parlamentului s-a încheiat raportul elio. Votăm în bloc. votul este închis. Respins 252 acum. Se adoptă. Haideți să verificăm totuși electronic. 252. Da, se adoptă. Dar votul este deschis, ca să confirmăm. Votul este închis. Se adoptă. Nu, iertați-mă, am făcut o greșeală mare, spune președintele. 252 de votăm prin apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Este respins. 253, prima parte, prin apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Este respins. A doua parte, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 254D, vot prin apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Este respins. 235 până la 241. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptate. Și votul pe întreaga, întregul raport. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Prima lectură a Parlamentului s-a încheiat. Raportul Dali Amendamentele din partea comisiei uh, votăm în bloc. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 1, votul nominal, votul este deschis. Închis. Se adoptă. 7. Patru părți, prima parte, votul este deschis. Închis. Se adoptă. Partea a doua, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Partea a treia, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Partea a patra, votul este deschis. Închis. Se adoptă. Amendamentul 8. Vot prin apel nominal. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. Amendamentul 12. Două părți. Vot în prima parte. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua. Votul este deschis. Închis. Și se adoptă. 17. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 19. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 20, 19. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 24. Haideți să verificăm electronic, de fapt, vot, amendamentul 19. Votul este deschis. Chiuse. Votul este închis. Se adoptă. Foarte strâns acest vot. 24 în două părți, prima parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Doriți să verificăm electronic partea a doua? La amendamentul 24. Bine, votul este deschis. Votul este închis. Este respins. Iarăși un vot strâns. 26. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 28. Prima parte. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, adoptat. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 30. Prima parte, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Partea a doua, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, adoptat. 32, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, Haideți să verificăm electronic. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 34. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 37. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. Votul este deschis. Ușa. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 40, prima parte, cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm electronic. Votul este deschis. Votul este închis. se adoptă. Partea a treia pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 46, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă. Să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. A treia parte pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. 49 pentru, împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 52 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 57. Prima parte. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. A treia parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă. 60, prima parte, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 66, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 68, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 73, prima parte, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă a doua parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 79. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 80 prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 82 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 84 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. se adoptă 85. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă 92. Prima parte. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă a doua parte. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă 97. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă 104. Prima parte. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă a doua parte. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Verificăm. Verificăm a doua parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 119, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 131 prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se să verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 140. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 168 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 169 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 176 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 177 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 179 pentru, împotriva abțineri, se adoptă 184, prima parte pentru, împotriva abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 186 pentru, împotriva abțineri, Haideți să verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 195 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 209 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 210 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 216, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 224 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. 232 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 261 de pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 65 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 69 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 262 caduc, 70-71 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 263 caduc, 72 atunci pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 264 caduc, 76 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Să verificăm. La 76 verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 252 caduc, 77 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 253 caduc, amendamentul 93 prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 254 caduc, 103 prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 255 caduc, 256 cine pentru, împotrivă, abțineri se Haideți să verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 123 pentru, împotrivă, abțineri. Vă rog să ridicați mâinile pentru că e suficient de dificil. Haideți să verificăm la 123, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 257 caduc atunci, 265 decine pentru, împotriva, abțineri se respinge. Amendamentul 133. Cine e pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 266 de. Cine e pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 143, prima parte. Cine pentru, împotriva, abțineri se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 183, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 258, caduc. 259, cine pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 185 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 267 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 268 de pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 204 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 269 de pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 206 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 270 de vot prin apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 208 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 271 de pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 219 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 272 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 273 pentru, împotriva abțineri se respinge. 228 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 31 pentru, împotriva abțineri. Haideți să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. se adoptă. 250 doc, 42 pentru, împotrivă, abțineri. Nu e clar, să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 251 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 260 de cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 59 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Acum vot prin apel nominal pentru propunerea comisiei. S-a deschis votul, s-a închis votul. Se adoptă. Astfel, încheiem prima lectură. Relațiune Fayon. Trecem la raportul Fayon. 210 pentru Potriva Abțineri. Se respinge. Amendamentul comisiei. Vot în bloc. Cine pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 8 pentru împotriva Abțineri. Se adoptă. 9 pentru împotriva Abțineri. Se adoptă. 16 pentru împotriva Abțineri. Se adoptă. 19 pentru împotriva Abțineri se adoptă 40, partea 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 41, deschid votul. Votul e acum închis. Și se adoptă 42 pentru împotriva abțineri. Verificăm. Vot deschis. Votul e închis. Și se adoptă 53 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 57 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 58 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă 61 pentru împotriva abțineri se adoptă 62 pentru împotriva abțineri se adoptă 64 pentru împotriva abțineri. Se adoptă 65 pentru împotriva abțineri. Se adoptă 66 partea 1 pentru împotriva abținerii. Se adoptă partea a doua pentru împotriva abținerii. Se adoptă 73 pentru împotriva abținerii. Se adoptă 76 pentru împotriva abținerii. Se adoptă 85 pentru împotriva abținerii se adoptă 92 pentru împotriva abțineri, se adoptă 93 pentru împotriva abțineri, se adoptă 108 pentru împotriva abțineri, se adoptă 114 partea 1 pentru împotriva abțineri, se adoptă partea a doua pentru împotriva abțineri, se adoptă partea a treia pentru Volete fare una verifica sulla seconda parte? Doreți, deci, o verificare la partea a doua? Bun, atunci votul e deschis. Votul e închis. Și se adoptă. Partea a treia pentru împotriva abțineri se adoptă 146. Deschid votul. Votul e acum închis. Și se adoptă 148 pentru împotriva abțineri. Se adoptă 149 pentru împotriva abțineri. Se adoptă 150 pentru împotriva abțineri. Se adoptă 166 pentru împotriva abțineri. Se adoptă 167 pentru împotriva abțineri. Se adoptă 169 vot deschis. Vot închis. Se adoptă 186. Vot deschis. Vot închis. Și se adoptă 197. Pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă 101. Vot deschis. Vot închis. și se adoptă. 205 pentru, potrivă. Abțineri se adoptă. 213 pentru, potrivă. Abțineri se respinge. 214 de pentru, potrivă. Abțineri se respinge. 215 de pentru, împotriva. Abțineri se respinge. 211 de pentru, împotriva. Abțineri se respinge. 65 pentru, potrivă. Abțineri se adoptă 77 pentru împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. Vot deschis. Vot închis. Și se adoptă. 206 devine caduc. 216 de pentru împotrivă. Abțineri. Se respinge 164 pentru împotrivă abțineri Verificăm. Vot deschis. Votul e acum închis. Și se adoptă 207 caduc, 208 pentru împotriva abțineri. Se adoptă 217 D pentru împotriva abțineri. Se respinge 218 D pentru împotriva abțineri. Se respinge 209 pentru împotriva abțineri. Se adoptă 192 caduc, 212 de pentru împotriva abțineri se respinge. Votăm acum prin apel nominal pe ansamblul propunerii. Votul e deschis. Votul e închis. Și se adoptă. Felicitări, doamne raportor! Iată, astfel încheiată și prima lectură a Parlamentului. Trecem la raportul Holmeier. Fondul pentru Securitate Internă, amendament al Comisiei Competente pe Fond, în bloc pentru împotriva abțineri, se adoptă amendamentul 1, partea 1, pentru împotriva abțineri, se adoptă partea 2, pentru împotriva abțineri, se adoptă 8 pentru împotriva abțineri se adoptă amendament 9, partea 1, pentru împotriva abțineri. Se adoptă partea a doua pentru împotriva abțineri. Se adoptă 11, partea 1, vot deschis. Votul e închis. Și se adoptă partea a doua, vot deschis. Vot închis. Se adoptă 17 pentru, împotriva, abținerii. Se adoptă 23, vot deschis. Vot închis. Se adoptă 24 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă 27 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă 47, vot deschis. Votul e acum închis. Și se adoptă 50, partea 1. Vot deschis. Votul e închis. Se adoptă partea a doua. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă partea a treia. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă partea a patra. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă 53. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 54 pentru împotriva abțineri se adoptă. 58 pentru împotriva abțineri se adoptă. 61 partea a doua pentru împotriva abțineri se adoptă. Partea a doua pentru împotriva abțineri se adoptă. 68 pentru Preferați o verificare la partea a doua. Bine, atunci 61 partea a doua vot deschis. Vot închis. Se respinge. 68. Cine este pentru, împotriva abțineri? Se adoptă. 71. Partea 1, partea 2. pentru, împotriva abțineri? Se adoptă. 77. Pentru, împotriva abțineri? Se adoptă. 79. Partea 1. Pentru, împotriva, abțineri? Se adoptă. Partea 2. pentru, împotriva abțineri? Se adoptă. 93 pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă. 94 pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă. 118 vot deschis. Vot închis. Se respinge. 124 pentru. Potriva. Abțineri se adoptă. 127 partea 1 pentru. Potriva abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, potrivă, abțineri se adoptă. 128 vot deschis. Vot închis. Se adoptă 129, partea 1. Pentru împotriva abțineri se adoptă partea a doua. Pentru împotriva abțineri se adoptă 132, partea 1. Pentru împotriva abțineri se adoptă partea a doua pentru, potriva, abțineri. Se adoptă. 160 pentru, potriva, abțineri. Se adoptă. 157 de pentru împotriva abțineri se respinge, 158 de pentru împotriva abțineri se respinge, 155 pentru împotriva abțineri se respinge, 12 pentru împotriva abțineri se adoptă 159 pentru, potrivă, abțineri. Se respinge. O 159 e adoptat, dar haideți să verificăm. Vot deschis. Votul e închis. Se adoptă 25 devine caduc, 156 de pentru împotrivă abțineri se respinge, 31 pentru împotrivă abțineri verificăm. Vot deschis. Vot închis. Și se adoptă. Acum votăm raportul plin apel nominal. Votul e deschis. Vot închis. Se adoptă. Iată, încheiem astfel această procedură în prima lectură. Acum, următorul raport, raportul Ayuso. Amendamentul 195, vot prin apel nominal, vot deschis. Toată lumea a votat, atunci votul e închis și se adoptă. Încheiem astfel prima lectură a Parlamentului. Raportul Völken acum. Amendamentul 6, vot prin apel nominal, vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Încheiem astfel prima lectură Raportul Harkin-Lambert, amendamentul 1 și 11 pentru, potriva, abțineri, se adoptă. 12 pentru, potriva, abțineri, se adoptă. Vot prin apel nominal asupra întregului text. Votul e deschis. Votul e acum închis. Și se adoptă. Încheiem astfel prima lectură. Trecem la raportul de monte. Amendamentul 10, vot prin apel nominal. Vot deschis. Votul e închis și se adoptă. Încheiem astfel prima lectură a acestui raport. Raportul Telicca acum. Amendamentul 18, vot prin apel nominal, vot deschis. Votul e închis. Și se adoptă. Încheiem astfel prima lectură a Parlamentului și pe acest dosar. Mai apoi. Domnul Cadec, Fondul Maritim pentru Pescuit, aveți cuvântul. Eh ah domnule președinte dragi colegi vom vota două măsuri de urgență în domeniul pescuitului pentru a fi gata în cazul în care nu intervine un acord între UE și Marea Britanie înainte de 29 martie. Camera Comunelor propunând, um, refuzând aseară propunerea uh, Terezei May. Aceste măsuri sunt aplicabile doar în caz de no deal, adică lipsa unui acord. Totuși, dacă prin absurd un acord va fi găsit, acest acord de liber schimb și un navamală trebuie să fie condiționat de un acord reciproc de taxare la sursă, așa cum se întâmplă și astăzi. Un lucru care nu este negociabil. Vorbesc în numele Comisiei pentru Pescuit, care ține să reamintească această poziție pentru ce privește viitoarele relații dintre UE și Marea Britanie. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Cadec. Acum trecem la vot. 1. Chi a favor? Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Votăm prin apel nominal întreg, întregul raport. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Prima lectură a Parlamentului, în acest caz, este încheiată. Încă o dată, um, ceva cu pescuitul, um, amendamentul 1, uh, votul este deschis, nivel nominal, votul este deja închis la normele comune care asigură conectivitatea. Este respins. Propunerea comisiei, vot prin apel nominal, votul este deschis, votul este închis. Se adoptă. Prima lectură a Parlamentului este încheiată. Trecem la raportul Ertug. Amendamentul 1 CP1, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 2, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 1 CP2 devine caduc. Votul uh, pe întreg uh, documentul, votul este deschis prin apel nominal. Votul este închis. Se adoptă. Și astfel încheiem prima lectură a Parlamentului. O Europa care protejează, aer curat pentru toți, amendamentul 21, cine este pentru? Împotrivă, abține, respins. 1. Apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Este respins. 8. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 22. Votul este deschis. Votul este închis. Este respins. Amendamentul 2. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Textul original pe două părți, prima parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 5, prima parte, 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 31, 5 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. Votul este deschis. Votul este deschis. Închis. Mă scuzați. Este respins. Amendamentul 32, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Respins. Amendamentul 3, prin apel nominal, votul este deschis. Închis. Este respins. Alineatul 9, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, adoptat. Alineatul 10, votul este deschis. Votul este închis. Adoptat. Amendamentul 9. Deschidem votul. Votul este închis. Respins. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri. Vă rog să ridicați mâna. Verificăm electronic. Votul e deschis. Votul este închis. Se adoptă. aliniatul 16, prima parte, pentru împotrivă, abținere adoptat. Partea a doua, pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 pentru prima parte, împotrivă, abțineri, adoptat. 2 uh, pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 prima parte, pentru împotrivă, abțineri, adoptată. A doua parte, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Partea a treia. Votul este deschis. Închis. Se adoptă. 23. Votul este deschis. Votul este închis. Este respins. Aliniatul 21, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 40. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 41 pentru. Votul este deschis. Votul este închis. Este respins. Textul original, prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptată. Partea a doua pentru. Împotrivă. abțineri se adoptă. 25 prima parte pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua pentru împotrivă, abțineri, adoptată. 26 prima parte pentru împotrivă, abțineri, adoptată. Partea a doua pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 15 pentru împotrivă, abțineri, să verificăm electronic, votul e deschis. Votul este închis. Este respins. Alineatul 28, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4, votul e deschis. Închis. Este respins. 11. Votul este deschis. Votul e închis. Este respins. 16. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 12 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 24. Haideți să verificăm 12. Votul e deschis. Votul este închis. Este respins. 24. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că este respins, însă verificăm. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. Alinatul 35 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 36 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 13, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă.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 Se adoptă. Alineatul 45 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 46 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 50. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri adoptată. 2. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A treia pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 25 pentru, împotrivă, abțineri, să respinge. 14 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Respins, spune președintele. Verificăm 14. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Emendamentul 34, chi a favore? Chi a... 34 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic, votul este deschis. Votul este închis. Este respins. 35 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 26 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 36 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 27 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 42, votul e deschis. Votul este închis. Este respins. 5. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 6. Deschidem votul.